Următoarea sesiune va avea loc joi, 26 noiembrie, la orele 9 și se va încheia la ora 13. Apoi va